Am de făcut câteva anunțuri. Domnul Stanislav Polciac mi-a adresat o cerere de apărare a privilegiilor și imunităților în cadrul unei proceduri administrative inițiate împotriva sa de către Serviciul de Transport al Consiliului Municipal din eh, Jihlava. În conformitate cu regulamentul, această solicitare a fost trimisă la Comisia pentru Afaceri